dezbatere în reuniunea plenară ne-am explicat uh, îngrijorarea, ne-am exprimat îngrijorarea față de situația dramatică din Siria. La câțiva, câteva ore de avion de Strasbourg, sirienii suferă, sunt uh, ce ai unei situații care îi depășește. Și uh, fără speranță această situație. Iar ultimele evoluții din ultimele zile elimină orice licărire din uh, aceasta. În ultimele săptămâni și zile, ofensiva asupra uh, Gutei de Est a um, creat, uh, a dus la sute de victime, la mii de răniți care sunt în situații îngrozitoare. Spirala violenței ne face să ne gândim la uh, o situație și mai uh, dramatică în această enclavă care este acum uh, încercuită pur și simplu, se deteriorează situația pe zi ce trece, iar știrile care ne vin din acea zonă sunt îngrozitoare. Toate părțile trebuie să-și asume responsabilitatea, incluzând aici, și vreau să repet, și cei care au făcut parte din procesul de la Sana. Nimic nu poate să justifice um, purificarea etnică, masacrarea unor inocenți. În numele acestei instituții vreau să lansez un apel solemn pentru punerea în aplicare imediată a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU. Situația este urgență, tre- urgentă, trebuie să ajungem la un armistițiu durabil. Este urgent ca protecția civililor să fie asigurată așa încât uh, și uh, răniții și bolnavii să poată să fie evacuați, astfel încât și ajutoarele să poată să ajungă până acolo. Este urgent ca să se găsească o soluție politică cât de repede în cadrul procesului de la Geneva. Toți cei care au o influență trebuie să acționeze pentru ca să se pună capăt acestei tragedii. Umanitatea este în pericol în Siria. Haideți să nu ne pierdem umanitatea noastră. Anche Je pense que ce message qui part de Strasbourg Cred că acest mesaj care pleacă de la Strasbourg este un mesaj pozitiv pentru cetățenii care se află la mijloc prinși între cele două părți implicate în război. Victimele nu au arme și uh, nu pot să iasă din oraș. Să sperăm că prin acest mesaj să putem să facem presiune în direcția corectă. Și anul acesta, de asemenea, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, aș dori să reafirm angajamentul Parlamentului în lupta pentru a asigura egalitatea de gen și egalitatea de drepturi între femei și bărbați. Aceasta este lupta secolului nostru, dar suntem departe de câștigarea acesteia. Datele sunt clare, diferențele salariale persistă, iar prezența femeilor în posturi importante de, de răspundere este în continuare destul de deficitară și în continuare nu avem destule studente femei în anumite filiere științifice și tehnologice. Gice. Continuă astfel de inegalitatea uh, și în repartizarea sarcinilor în familie. Astăzi, numai 24% dintre manageri sunt femei și numai 4,6% sunt uh, CEO, sunt șef de întreprindere. În schimb, 655 de milioane de femei, uh, mai puțin față de bărbați, au locuri de muncă și cred că egalitatea de gen nu este numai o chestiune de egalitate civică, ci este și o chestiune care ține de societatea noastră. În, pe piața muncii, femeile reprezintă o resursă inestimabilă. S-a calculat că excluderea lor de pe piața muncii ar costa 11.500 de miliarde de euro mai puțin până în 2050, dacă ele n-ar participa la piața muncii, ceea ce înseamnă un PIB al Japoniei, Germaniei și Regatului Unit împreună. Egalitatea de gen în sectoarele cheie, în domeniul pe piața muncii, atât în ceea ce privește sarcinile cât și salariul, este absolut esențial pentru ca să crească economia noastră. Pentru a crea locuri de muncă avem nevoie de femei antreprenori, de profesioniste, de lideri în domeniul cercetării iar uh, schimbările culturale și schimbările de mentalitate vor fi lente, dar deja trebuie să fie antamate. În ultimul an, chiar prin intermediul uh, luptei pe care am lansat-o pentru a combate stereotipurile, am făcut câțiva pași înainte, cum demonstrează și campania MeToo. Mulțumesc uh, doamnei Reinke, Schlein și Marta pentru că au organizat o petiție cu 130.000 de semnături care mi-a fost transmisă în această după-amiază. Și funcționarii și alte femei și bărbați care lucrează în acest parlament au semnat petiția și au adăugat câteva mii de semnături la cele uh, deja existente. În această după-amiază am primit textul acestei petiții și vreau să vă informez că în această seară biroul Parlamentului va adopta o serie de măsuri pentru a preveni și combate orice formă de hărțuire cu caracter sexual în interiorul acestei instituții. Aș dori să mulțumesc de asemenea și Comisiei pentru Femei din Parlamentul European pentru munca sa în continuă pentru femei și salut și premiul european pentru femei în domeniul uh, TIC pe care l-a lansat comisara Maria Gabriel. Uniunea trebuie să facă în continuare eforturi pentru a se lupta uh, pentru egalitate de gen între femei și bărbați, pentru că nu putem avea o lume mai bună dacă nu avem o valoare uh, clară și o valoare atribuită acestor femei pentru angajamentul lor pentru ceea ce aduc ele în plus. Nu este vorba de o bătălie pentru femei sau o bătălie împotriva bărbaților. Trebuie împreună femei și bărbați să purtăm această bătălie. Mai sunt multe de făcut, dar suntem cu toții foarte hotărâți. Cred că acesta este cel mai bun mesaj al Parlamentului European către cetățenii săi cu ocazia zilei de 8 martie. La seduta e aperta. Ședința e deschisă. Domnul Marias a dorit să ia cuvântul. Κύριε Πρόεδρε, επί 12 ημέρες συνεχίζεται η παράνομη κράτηση δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Domnule președinte, 12 zile au fost deținuți ilegal doi uh, soldați greci în Adrianopolis, în Turcia. Ei sunt încă în captivitate și uh, acest lucru a mm, uh, tulburat foarte mult opinia publică în Grecia. În Orestiava, părinții acestor doi soldați cer uh, eliberarea lor imediată. Cer acestui Parlament și fac apel la dumneavoastră personal, domnule președinte, să vorbim cu toții la unison în Parlamentul European și să solicităm autorităților turce eliberarea imediată a celor doi soldați greci care sunt uh, deținuți ilegal în uh, închisori de înaltă securitate în Adrianopolis, în Turcia. Opinia publică se așteaptă să facem ceva. Părinții acestor doi soldați tineri așteap- se așteaptă la noi să luăm măsuri. Mulțumesc. Seguirò la vicenda personalmente, chiederò... Mulțumesc, voi urmări acest eveniment personal și voi cere și uh, știri de la ambasadorul turc să-mi dea uh, informații. Mulțumesc, domnul Golniș. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am fost uh, cu toții foarte atenți uh, la ceea ce a spus dumneavoastră cu privire la egalitatea între femei și bărbați și hărțuirea sexuală pentru că ați vorbit despre situația funcționarilor din acest Parlament. Aș vrea să vă reamintesc o situație extrem de îngrijorătoare. O funcționară franceză în, în post la Secretariatul General a lansat niște acuzații extrem de grave poate de altfel total neîntemeiate. Nu asta este problema. Împotriva unui foarte înalt funcționar din acest Parlament, căruia nu vreau să-i dau numele. Mesajul adresat tuturor deputaților a fost șters de administrația acestui Parlament, ceea ce reprezintă o intruziune total inadmisibilă în uh, corespondențele noastre personale. Am toate elementele acestui caz și vi le pun la dispoziție. Dacă acuzațiile acestei funcționare franceze ar fi fost neîntemeiate, ar fi fost uh, perfect legitim ca persoana respectivă, acuzată, în altul funcționar, să răspundă, iar președintele ar fi trebuit uh, să transmită un răspuns. Oricare ar fi fondul acestei probleme, uh, era inadmisibil uh, și total nepotrivit ca uh, computerele tuturor deputaților să fi fost vizitate pentru a se șterge mesajul reclamantei. Am vrut să vă reamintesc această situație și vă mulțumesc. Mulțumesc. Vom verifica ce ne-ați spus. O să îmi uh, o să primesc toate aceste documente. Domnul Miranda, doamna, vă rog. Parlamentul. Domnule Tajani, în baza articolului 7 al Parlamentului, cer ca Parlamentul European să se adreseze autorităților spaniole în legătură cu uh, situația fostului eurodeputat Uriol Junqueras, uh, actual deținut politic. Bine, verificheremo, onorevole Vom verifica, domnul Iurec, vă rog. Panie przewodniczący, duże grono. Mulțumesc, domnule președinte. O mare majoritate din acest parlament s-a adresat predecesorului dumneavoastră, domnul Schulz, și după aceea chiar s-a adresat dumneavoastră în legătură cu uh, o operă de artă care este expusă în acest parlament uh, cu un etaj mai jos. E vorba de un, o operă de artă care se numește Dolorosa. Este un portret care, după părerea mea, îi uh, jignește pe mulți, jignește credința a mulți. Sunt foarte multe um, tradiții creștine, tradiții a multor popoare din Europa care sunt jignite prin acest uh, tablou. Noi v-am transmis deja această îngrijorare, dar se pare că mulți dintre noi sunt de acord cu această umilire, însă eu zic să nu uh, îi umilim pe cei pe care îi iubim cei mai mult, de exemplu pe mama Domnului. Se apropie Paștele acum și este o ocazie pentru dumneavoastră să puneți capăt acestor situații care nu sunt acceptabile. Apelez la demnitatea dumneavoastră, așa cum am apelat și la demnitatea predecesorului dumneavoastră. Da, mulțumesc, voi vorbi cu chestorul competent, domnul Iturgaiz. Mulțumesc, domnule Tajani, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să amintesc domnei Miranda că în Spania nu există deținuți politici, sunt doar delinvenți. Și delinvenți care încearcă să organizeze uh, lovituri de stat, așa uh, acela pe care um, l-ați numit dumneavoastră. Să se vadă bine uh, din ce grup aparțineți, doamna Miranda. E vorba de un delinvent și nu de deținut politic în democrația spaniolă. Mulțumesc, domnule președinte. Bine, procediamo con i lavori. Bun, vom continua. Procesul verbal uh, și textele adoptate în curs